adopta prin semnătura mea. Actele legislative vor fi și ele publicate ca anexă la uh, procesul verbal al uh, reuniunii noastre, a sesiunii noastre.